seara și de la 9 la miezul nopții. Ordinea de zi este publicată în ordinea de zi pentru această ședință și pe internet ședința se suspendă.